Acum vă propun să trecem la următorul punct de pernă de zi. E vorba despre raportul intermediar al domnului Iacolino, referitor la propunerea de regulament al Consiliului de Instituire a Parchetului European. Aș dori să dau întâi cuvântul uh, timp de 4 minute raportorului. Grazie, signora Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, Stimate reprezentant al Consiliului, de mulți ani de zile încoace discutăm posibilitatea de a stabili, de a crea acest parchet european. Nu putem decât să aplaudăm această inițiativă a Comisiei, un mesaj puternic pentru o Europa unită în domeniul penal. Este un pachet legislativ care include, de fapt, și aspecte legate de Eurojust, deci și parchetul european, Uh, precum și OLAF, uh, toate trei agențiile, de fapt, sunt vizate de aceste modificări. Asta înseamnă că vom continua și vom aprofunda propunerile Parlamentului și ale Comisiei CRIM, pentru care eu am fost raportor, propuneri care sugerau și recomandau o serie de aspecte în atenția Comisiei pentru perioada 2014-2020, deși pentru statele membre, uh, în sprijinul uh, luptei împotriva criminalității, în sprijinul uh, cooperării în domeniul anchetelor și investigațiilor, dar și în ce privește atingerea adusă intereselor financiare ale UE și asta prin anumite aranjamente de tip de tipul cooperării în procuratură. E vorba deci de o sporire a cooperării și de o sporire a fondurilor. Aceasta ar fi de nevoie, însă din potrivă bugetul a fost uh, redus, ca și alte bugete pentru sănătate, pentru educație. Foarte, foarte mulți bani parcă au dispărut uh, peste noapte s-au intrat într-o gaură neagră. Uh, poate că, ele, poate că ei ajung exact la organizațiile criminale și, într-adevăr, pe bună dreptate, trebuie să colucrăm foarte strâns cu Europol, Eurojust și Coluft ca să ne asigurăm că rectificăm tirul și rezolvăm aceste probleme. Vreau să mulțumesc colegilor um, raportori din umbră care au depus uh, amendamente de compromis. Am încercat deci să producem un raport care, sper eu, ne va asigura că avem anchete în regulă și proceduri așa cum se cuvine în domeniul penal și de asemenea un cadru temporal clar când vine vorba de implementarea diverselor propuneri din pachet, inclusiv lucruri legate de admis admisibilitate, garanții procedurale, protecția suspecțiilor și, în general, o structură, o arhitectură robustă care să permită consolidarea uh, rolului judiciar ale tribunalelor justițiilor naționale, dar și a curții de justiție, care să poată să impună diverse sancțiuni. Nu m-am ocupat aici de rolul Consiliului. Mâine sper eu că vom adopta acest raport cu majoritate confortabilă și că asta va reflecta ceea ce cred eu că este o opinie majoritară în Parlament, adică că ne dorim un parchet european care să lucreze bine, care poate să implementeze mandatul european de arest, uh, Uh, mandatul de uh, anchetă care poate să confiște bunurile și veniturile necuvenite, pachetul privitor la spălarea banilor, toate aceste lucruri într-o mai mare transparență și cu o posibilitate sporită pentru procurori să investigheze, să ancheteze crimele tip financiar într-un mod mai eficient și ne întoarcem la dezbaterea de dimineață când am vorbit despre corupție, spălare de bani și așa mai departe. Deci tot ce s-a făcut în ultimii cinci ani uh, reprezintă o speranță care se cristalizează și mai ales se va cristaliza în următorul uh, Parlament și în spiritul proporționalității, în spiritul justiției și în interesul Europei Sperăm că aceste lucruri se vor concretiza pentru că cetățenii trebuie să își redobândească încrederea în instituțiile noastre europene, instituții care trebuie să folosească resursele așa cum se cuvine și într-un mod cât se poate de transparent. Mulțumesc foarte mult în numele Comisiei, doamna vicepreședinte Reding. Mulțumesc, doamna președinte, stimați eurodeputați. Dați-mi voi să spun de la bun început că sunt recunoscătoare Parlamentului, raportorului, raportorilor din umbră, pentru uh, faptul că uh, vocea uh, Parlamentului se aude în cadrul unei etape timpurii ale acestui proces. Este un semnal legat de importanța și urgența necesității de a dezvolta cel mai bun instrument pentru a proteja bugetul european față de tentativele de fraudare. Este uh, un raport interimar excelent și am urmărit vocea Parlamentului cu atenție maximă. Voi lua uh, în serios recomandările făcute în contextul negocierilor cu Consiliul. Avem o datorie comună, datoria de a combate infracțiunile uh, îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Fraudele din statele membre duc la pierderi financiare care sunt de câteva sute de milioane de euro pe an dar uh, frauda uh, subminează și încrederea cetățenilor europene în instituțiile europene și de aceea trebuie să combatem corupția, trebuie să combatem infracțiunile uh, financiare. Uh, este important să uh, consolidăm lupta din statele membre împotriva fraudelor și fenomenelor de infracțiuni financiare, iar propunerea făcută de comisie în iulie anul trecut, în urma unei solicitări a Parlamentului, este parte a unui nou cadru eh, pe care dorim să îl implementăm în ce privește eh, inclusiv directiva de combatere a fraudei eh, pe plan european și o reformare și a agenției Eurojust. Noi propunem uh, un model uh, integrator și în același timp descentralizat pentru că nu dorim să creăm o structură paralelă uh, costisitoare și în același timp dorim să valorificăm expertiza statelor membre în domeniul legal. În al doilea rând dorim să garantăm independența și eficiența uh, pro parchetului european, care este o condiție sine qua non pentru garantarea credibilității și autorității noului oficiu. Toate activitățile parchetului european trebuie să se ghideze după principiile înscrise în Carta Drepturilor Fundamentale, inclusiv protecția uh, dreptului la un proces echitabil și de asemenea să nu existe încălcarea principiului bis in idem, deci să nu existe două sancțiuni pentru aceeași infracțiune. În acest raport este vorba despre drepturi procedurale și de dreptul de apel. În ce privește drepturile procedurale, este vorba despre respectarea standardelor de minimis în ce privește uh, procesele penale din toate statele membre, element cheie pentru funcționarea adecvată a oficiului parchetului european deci, regulamentul propus dorește să garanteze un standard înalt de protecție al persoanelor suspectate și eu cred că acest lucru este esențial pentru a contrabalansa uh, puterile uh, parchetului european, uh, care este o competență exercitată pe plan comunitar. Este un element cheie în această propunere, un sistem uh, robust de protecție a drepturilor persoanelor suspectate, care să se bazeze pe achiul comunitar în acest domeniu, ca și pe legislația națională. Uh, regulamentul propus uh, conferă și drepturi noi, direct, persoanelor suspectate, care să poată să fie exercitate în concordanță cu dreptul național, ca, de pildă, dreptul de a colecta și de a prezenta Uh, date. În ce privește posibilitatea de uh, a face apel, așa cum uh, este prevăzută în propunere, garantează o aplicare uniformă a regulamentului pretutindeni în Uniunea Europeană. Sigur că pot să existe și opțiuni Uh, suplimentare care să garanteze dreptul de apel, de uh, revizuire în statele membre. Vreau să vă informez că am avut o dezbatere foarte constructivă cu ministrii de resort pe marginea uh, acestei propuneri la Consiliul de săptămâna trecută. Președinția greacă a pus trei întrebări ministrilor în legătură cu structura, ă, repartizarea sarcinilor și crearea de garanții. Pentru că ă, există o susținere puternică pentru acest obiectiv și cred că va trebui să existe și o muncă de follow-up la nivel tehnic. Sunt convinsă că cu cât mai multe state europene vor susține această inițiativă europeană, cu atât mai bine vor fi protejați banii contribuabililor în statele membre. Iar în cadrul dezbaterii, Consiliul uh, mi-a sugerat că probabil foarte multe state membre vor susține acest proiect, ceea ce este o veste foarte bună. Ca atare, Comisia are o atitudine deschisă față de acest proces de negociere pentru a găsi un compromis rezonabil. Iar recomandările din raportul dumneavoastră interimar cu siguranță vor oferi un progres în cadrul discuțiilor pe marginea acestui subiect. Mulțumesc foarte mult doamnei vicepreședinte a Comisiei Reding și pentru că colegul masur se pare că nu este prezent, îi dau cuvântul doamnei Gresle. Mulțumesc. Doamnă comisar, regret că nu participă Consiliul la această dezbatere și mi se pare că este și semnificativ pentru întreaga procedură, pentru că um, noi uh, cu multă naivitate încercăm să creăm uh, o instituție europeană care Um, ar putea să nu aducă nici un fel de protecție suplimentară pentru banii um, europeni, pentru că eu sunt decepționată de propunerea Comisiei, uh, punctele slabe uh, rămân în vigoare, pentru că ele sunt legate de ineficiența statelor membre. Este esențial ca ceea ce nu a funcționat până acum să fie îndreptat. Eu am înaintat cinci amendamente asupra cărora insist inclusiv în ce privește dreptul de apel, dreptul eh, penal european care trebuie să existe și eu cred că eh, de asemenea parchetul european ar trebui să poată să-și desfășoare activitatea și la Bruxelles eh, pentru că trebuie ca activitatea de investigație să fie facilitată. Mulțumesc foarte mult doamnei Gresle și îi dau acum cuvântul doamnei Regner. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. Ați, v-ați întrebat uh, ce uh, ar însemna să nu dispunem de un asemenea parchet european. Uh, este vorba de plus minus 500 de milioane de euro. Este o sumă foarte mare. De ce stau lucrurile astfel? Există cinci cazuri în legătură cu care până acum curțile s-au pronunțat. Eu cred că este nevoie de introducerea parchetului european un instrument eficient de combatere a corupției și fraudei. Sigur că există și riscul ca multe state membre să nu susțină această inițiativă. Eu uh, sunt foarte atentă la relația de, uh, parchetul european cu Eurojust, Europol, pentru că trebuie să existe un cadru legislativ coerent. Din acest punct de vedere, da, pentru parchetul european, dar în același timp o analiză realistă, pentru că mai este o cale lungă până se va realiza. Președinte, mulțumesc doamnei Regner, iar acum uh, voi uh, da cuvântul doamnei Holmeier. Doamnă președinte, doamnă comisar, în principiu sunt mulțumită să văd că Comisia își ia în serios și își folosește competențele în acest domeniu pentru a lupta împotriva criminalității grave și organizate. Și în uh, Comisia Specială pentru uh, Crima Parlamentului am constatat că lupta împotriva acestor tipuri de criminalitate duce la efecte pozitive asupra situației financiare a statelor membre. Însă o înțeleg pe doamna Gresle uh, în scepticismul ei față de faptul că uh, nu se prevăd uh, competențe clare și nici financiare. Criminalitatea criminalitatea organizată are un efect direct asupra bugetelor state, Uniunii Europene și al statelor membre mi-aș dori ca, uh, în sfârșit, în ceea ce privește personalul, să eliminăm posturi din domeniile mai puțin importante și să le trecem către uh, zone mai importante, printre care și Eurojust pentru că până acum nu s-au acordat uh, fonduri și posturi pentru, birou, pentru parchetul european. Eurojust ar trebui să își asume aceste noi responsabilități fără fonduri sau personal suplimentar. Am sprijinit peste 2000 de cazuri anul acesta uh, cu uh, aproximativ uh, și se, se prevede o situație similară cu un număr de personal mult prea redus. Mulțumesc, doamna Zipăl, acum, în numele SND. Mulțumesc, doamna președinte. Criminalitatea împotriva, infracțiunile împotriva intereselor Uniunii Europe, financiare ale Uniunii Europene se uh, afectează întotdeauna interesele financiare ale uh, cetățenilor europeni și de aceea noi suntem pentru un parchet european. Însă propunerea Comisiei, așa cum este ea, este problematică. Pe de o parte, dorim un parchet european cu competențe extinse și pe de altă parte, ca și până acum, stabilim numai standarde minim. Nu am obținut standarde minime în dreptul procedural. Însă, încrederea câștigată în toate statele membre înseamnă ambele aceste lucruri. Trebuie ca și drepturile procedurale să fie respectate. Noi nu putem decât să uh, fim pentru sau împotrivă în procedura uh, de, acord, de acordare a acord, acordului. Însă, noi considerăm că dreptul procedural trebuie să fie extins și armonizat. Parchetul european trebuie să fie independent, însă este nevoie și de căi de apel pentru cei afectați. Avem nevoie de o definiție clară. Când trebuie să intervină acest parchet european, procurorul european, iar uh, regulile referitoare la, accesibil, la um, Uh, accesibilitatea, la eligibilitatea probelor nu trebuie să ducă la alegerea diferitelor uh, sisteme de justiție care, uh, mai, de care mai beneficiere. Raportul nostru prevede elemente clare care sunt importante și pentru dezbaterea din Consiliu. Vrem să combatem în mod eficace infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, dar asta numai Uh, în același timp cu îmbunătățirea uh, standardelor referitoare la statul de drept în Uniunea Europeană. Și pentru asta este nevoie ca toate statele membre să participe, pentru că altfel această măsură nu are niciun sens. Vă mulțumesc. Doamna Weber, de la ALDE acum. Stimați colegi, în primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și raportorilor din umbră pentru contribuția la acest raport foarte important. Salut uh, propunerea Comisiei Europene și sunt convinsă că pe viitor Uniunea Europeană va avea de câștigat de pe urma unei propuneri mai vaste care să, cre- care să creeze o zonă de justiție europeană, zonă de justiție penală. Înființarea parchetului european uh, care apără interesele financiare ale Uniunii Europene reprezintă doar primul pas al acestui proces. Cu toate acestea, ar putea să fie un test al voinței statelor membre de a participa, de a se implica într-un proiect care ar putea să Eh, devine un pas înainte către procesul de europenizare a sistemului juridic. Până acum ne dăm seama că unele state membre eh, s-au arătat reticente la, partic- la participa la aceste măsuri, chiar dacă ideea de a crea eh, parchetul european nu este una nouă, a mai fost discutat acum ani de zile și a fost inclusă în tratat. În același timp, această acțiune ar trebui să implice atât legiuitorii europeni, Consiliul și Parlamentul European. Chiar dacă temeiul juridic pentru înființarea parchetului european permite Consiliului să ia o decizie, iar Parlamentul European își doar avizul conform, cred că înființarea parchetului european prin această procedură nu ar trebui să aducă atingere drepturilor fundamentale um, ale, uh, privind um, drepturile de colegiuitor ale Parlamentului European. Votul de mâine oglindește acest lucru și transmite un mesaj foarte clar Consiliului. Atâta timp cât creăm organisme europene cu competențele de anchetă și uh, de parchet, trebuie să creăm un cadru pentru a garanta dreptul plus un cadru procedural pentru a garanta drepturile celor care sunt anchetați în conformitate cu legislația și jurisprudența europeană. Sunt convinsă că mai mult decât oricând e nevoie de încredere, de solidaritate și de reciprocitate. Acestea sunt principiile de bază pentru a merge mai departe pe drumul pe care am început-o acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Weber, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Zobro. Îl acceptați? Da. Domnul Zobro, aveți cuvântul. Mulțumesc. Stimată colegă, nu credeți că am fi mai eficienți dacă am hotărât să lăsăm parchetele naționale să-și facă treaba. În loc să cheltuim atâția bani anual pe o nouă instituție birocratică care s-ar putea să nu fie eficientă, s-ar putea să se confrunte cu probleme de competențe, prerogative și suprapunerea acestora. Mulțumesc, doamna Weber. Aș dori să vă spun că această discuție, uh, da, da, am avut deja această discuție, iată de ce se poate, în conformitate cu tratatul acum, să se înființeze parchetul european. Nu cred că modul în care este concepută această organizație o va face una birocratică, fiindcă va acționa prin intermediul parchetelor naționale. Eu mi-aș dori foarte mult să mi-aș dori ca um, competențele de colegiuitor ale Parlamentului European să se manifeste. Mulțumesc foarte mult, doamna Weber. Are cuvântul domnul Albrecht. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului și celorlalți raportori din umbră pentru acest raport. Cred că este un semn bun, un semn important, pentru că trebuie să progresăm. Însă ceea ce nu este bine este faptul că Consiliul este absent și semnalul pe care vrem să-l transmitem trebuie să fie perceput de Consiliu, pentru că dacă Consiliul nu ne ascultă acum, probabil că nu își va da uh, consimțământul la sfârșit și există niște precondiții. Dacă uh, vrei să spui că dorim o cooperare transfrontalieră mai accentuată, ceea ce este necesar, trebuie să spui B, că trebuie să existe standarde comune în Uniunea Europeană și aici, în Parlament, cu toate partidele împreună, am uh, realizat dreptul la informare uh, și uh, dreptul la interpretare, accesul la un avocat uh, prin uh, Parlament și prin Consiliu. Este dezamăgitor că în ceea ce privește pasul următor, directiva privind protecția datelor, o mare parte din Parlament nu dorește să progresăm cu aceste standarde. Ar fi o precondiție, așa încât hai să uh, le uh, creăm și să creăm și acest uh, birou, acest parchet care ar combate criminalitatea. Mulțumesc pentru că ați menționat absența Consiliului. Aș dori să recomand să discutăm această chestiune în grupurile politice care uh, uh stabilesc uh, ordinea de zi uh, în uh, uh cooperare cu Consiliul. Doamna Cari, mulțumesc. Eu fac apel uh, noi, am, noi suntem pentru parchetul european și fac apel la uh, Consiliu să, facă, să susțină această propunere. Parlamentele naționale consideră că propunerea încalcă principiul subsidiarității și merge prea departe. Unele parlamente reticente spun că această propunere ar împiedica statele membre să urmărească acel tip de infracționalitate pe care tocmai doresc să îl combată. Eu sprijin criticile parlamentelor naționale. Cred că una dintre probleme pe care Comisia le ignoră este că întreg, întreg uh, dosarul ar trebui să fie respins. Doamnă Cari, domnul Batten are o întrebare cu cartonașul albastru pentru noastră. Uniunea Europeană intenționează să creeze un parchet european cu puteri în, întreaga, în toate statele membre. Regatul Unit a anunțat deja că nu va participa la acest sistem, însă dor, vor participa la cele 35 de măsuri de poliție uh, și justiție. Aceste 35 de măsuri sunt cele mai importante și cele mai uh, periculoase pentru uh, libertățile și drepturile noastre. Uh, Așadar, um, respingerea parchetului european este inutilă, practic. Vor, uh, se vor putea folosi mandatul european de arestare, dar și un, uh, ordinul european de anchetare. Procurorul nu va avea o, o autoritate directă în Regatul Unit, dar va avea puteri de facto pentru că va putea face apel la aceste instrumente. Guvernul de coaliție știe că nu poate să uh, promoveze ideea procurorului european în Regatul Unit, dar încearcă să, fac, să promoveze același lucru pe ușa din dost. Uh, ideal ar fi ca guvernul să respingă aceste 35 de măsuri, însă uh, mai mult, însă, cel mai bine ar trebui să votăm pentru ieșirea din Uniunea Europeană și pentru asta vă rugăm să, rug, să votați cu UKIP pe 25 mai. Grație, <clears throat> președinte. Domnul Bonanini. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului uh, raportor Iacolino pentru activitatea sa alături de ceilalți raportori din umbră. Sunt de acord că um, parchetul european aduce o plus valoare zonei de libertate și justiție. Foarte bine că este consultat Parlamentul European de către, de către Consiliu în astfel de, subie, în astfel de subiecte. Trebuie să combatem frauda mai eficient în Uniunea Europeană frauda reprezintă, din păcate, o infracțiune care afectează zonele, țările din zona euro foarte mult. Și este importantă înființarea acestui parchet european, chiar dacă s-a dovedit că va fi greu să ajunge la unanimitate în Consiliu, așa cum prevede tratatul interesele economice um, ale Uniunii Europene nu trebuie să ne facă să uităm că sunt afectate aici libertățile fundamentale ale cetățenilor europene. Acest lucru trebuie avut, avut în vedere în um, momentul în care instituim acest parchet european. Trebuie să ne asigurăm, să asigurăm independența acestui organism, ceea ce se prevede în uh, document. Se vorbește și de Uh, de eliminarea oricărei influențe politice aici. Aveți un cartonaș albastru de la colegul Albrecht, domnule Bonani. Dacă este direcționat către ante, un antevorbitor, uh, nu putem permite acest lucru. Dacă nu puteți acum decât să adresați o întrebare colegului Bonani, dacă doriți. Mulțumesc. Uh, cartonașul albastru era pentru doamna Curry. Și deci eu cred că m-ați văzut. No, uh, of course, if I had noticed, I... Dacă v-aș fi văzut, spune doamna președinte, v-aș fi dat cuvântul, îmi, îmi pare rău, a, solicitat dumneavoastră a venit cu întârziere, colega a plecat. Uh, what I, what I have heard before him... Uh, bine, poate îmi răspunde colegul Bonanini pentru ce am uh, auzit înainte. S-a spus că nu e nevoie de cooperare transfrontalieră, nu este loc de mai bine. Dar ce îmi spun mie procurorii, ce mi-au spus mie uh, procurorii și eu sunt membru uh, al unui part, partidul ecologist care este pentru libertate civilă și subsidiaritate, mi s-a spus că e nevoie de mai bună cooperare când vine vorba de aplicarea legii și în, mi s-a spus acest lucru de către procurori. Domnule Albrecht, întrebe doamna președinte, am, uh, aș... Și se dorește îmbunătățirea situației. Vă mulțumesc. But, uh, uh, uh, coleg Bunanini... Mm, domnule Albrecht, domnul Bonanini nu poate să răspundă în numele unui alt coleg. Trecem deci mai departe la domnul Vos. Äh, Mulțumesc. Ideea parchetului european este una foarte bună însă în calitate de raportor pentru reforma Eurojust doresc să subliniez că au mai rămas foarte multe chestiuni deschise care trebuie să fie clarificate înainte să putem accepta propunerea de regulament pentru și să înainte de a putea aplica propunerile de regulament pentru ambele. Ar trebui să se clarifice, de exemplu, cum urmează să continue reforma Eurojust pentru Uh, situația în care vom avea o cooperare consolidată. Pe baza cooperării consolidate, uh, dacă pornim de la această premisă, mi se pare o contradicție în sine parchetul european. Apoi trebuie să vedem care vor fi consecințele uh, parchetului european asupra bugetului Eurojust, iar apoi toate aceste domenii generale ale dreptului, dreptului penal uh, Uh, trebuie să fie uh, puse sub semnul întrebării pentru a clarifica aspecte procedurale, o armonizare trebuie să aibă loc uh, respectându-se sistemul subsidiarită, principiul subsidiarității, dar și specificitățile naționale. În munca practică, dacă aplicăm propunerea așa cum este ea acum, vom avea mari probleme cărui procurorii se dă o competență, un caz. Există în, în propunere nu există uh, uh, o preve, prevedere procedurale, ce se întâmplă cu drepturile acuzatului sau învinuitului. Poate procurorul să aleagă apoi uh, instanța competentă. Deci eu sunt pentru, dar trebuie să, ca lucrurile să se facă bine și mi se pare că încă nu suntem atât de departe. Vă mulțumesc, domnul López Aguilar. el de de de Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Am uh, fost ministru de justiție în Spania și am uh, aprobat articolul 86 și îl susțin în continuare Uh, în calitate de președinte al comisiei pe care o conduc. Este o veste bună faptul că Parlamentul European are o poziție favorabilă în raportul Iacolino care vine de la uh, Comisia Libe. Este un prim uh, pas în direcția cea bună pentru a apăra interesele Uniunii. Uh, al doilea pas uh, uh, trebuie să fie impunerea justiției în criminalitatea transfrontalieră. Trebuie să facem o distinție între Eurojust și Olaf Uh, trebuie uh, să existe uh, o demarcație între parchetele naționale și parchetul european, dar în ultimă instanță trebuie să trecem peste dificultățile de natură instituționale. Unele uh, guverne naționale trenează, fac să treneze uh, lucrurile, însă cred că uh, trebuie să demarăm lucrurile cu parchetul european Uh, legislația trebuie să se uh, refere și la o organizație europeană de combatere a criminalității. доверието на гражданите в европейските институции ще бъде гарант. Acest, uh, acest dosar ar crește, ar face să crească încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene, mai ales încredere în ceea ce privește încrederea în aplicarea legii la fel peste tot în țări cum ar fi Bulgaria, de pildă unde parchetul este considerat o instituție coruptă. Iar uh, oamenii politici, iar, iar cei care, mă scuzați, cei care uh, au un comportament uh, uh neadecvat, uh, indiferent cine sunt, vor suferi consecințele. Parchetul european uh, va fi garanția unui profesionalism și unei anumite integrități, iar acest lucru va spori încrederea cetățenilor bulgari. Mulțumesc, uh, domnul Scuria. Grazie, <clears throat> signora președinte. Eh, fa un passo avanti. Mulțumesc, doamnă președinte. Parchetul european este un pas înainte, datorat inițiativei Comisiei Europene și a muncii colegilor din Parlamentul European și îi mulțumesc raportorului, domnul Iacolino. Parchetul european poate să funcționeze bine, însă numai dacă poate lucra repede, fără prea multă birocrație. Trebuie să fie o instituție independentă, să dispună de expertiză, să fie profesională, să ia decizii repede, să poată face anchete uh, rapid și bine. Toate acestea fiind necesare pentru a se ajunge la final la o condamnare. Drepturile sunt uh, bine ancorate în acest raport. Este vorba de respectarea drepturilor fundamentale, printre altele Însă, cel mai important este combaterea criminalității, pentru că ea este din ce în ce mai des transfrontalieră și de multe ori este, um, afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Anumite infracțiuni de multe ori nu pot fi urmărite în justiție în mod eficient pentru că uh, există diferențe foarte mari între sistemele naționale și nu există mecanisme care să permită um, anchetarea și urmărirea penală cât se poate de eficientă și rapidă. Parchetul european ar uh, îmbunătăți uh, toate aceste lucruri. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Carona. Ah, Cred. Mulțumesc, domnule președinte. Înființarea unui parchet european ar fi un pas înainte, un prim pas înainte, unul important Uh, însă doar primul, nici pe departe ultimul, deci un pas înainte către o mai bună cooperare între statele membre ale Uniunii Europene în acest domeniu sensibil și extrem de important al justiției penale. Este important fiindcă astfel s-ar demara procesul de armonizare a legislațiilor naționale. Iar în final am avea o zonă comună a justiției europene, așa cum spunea domnul Iacolino, care ar reuși să combată criminalitatea organizată, care a căpătat o dimensiune supranațională de ceva timp. Criminalitatea înaintează uh, mai rapid decât statele membre în ceea ce privește dobândirea uh, unui caracter care nu ține cont de granițe. Unele state membre s-au arătat reticente în ceea ce privește această cale. Dar cred că, din păcate, sfera de acțiune este prea limitată. Toată lumea trebuie să dea dovadă de mai multă ambiție, mai mult curaj în ceea ce privește oferirea de răspunsuri comune aceste provocări comune. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Corața Bild. Doamnă comisar, criminalitatea transfrontalieră ia proporții în Europa și este esențial să sporim uh, cooperarea la nivel european pentru a combate uh, criminalitatea transfrontalieră. Uh, infractorii nu trebuie să poată să se ascundă nicăieri în Europa mandatul parchetului european trebuie să fie limitat uh, la frauda împotriva intereselor Uniunii Europene și asta este bine. Însă propunerea Comisiei dă naștere la preocupări uh, în legătură cu responsabilitățile statelor membre și a Uniunii Europene și valoarea sa adăugată este pusă sub semnul întrebării este, dacă, uh, este intrusiv în sistemele juridice naționale, pentru că e vorba aici de admisibilitatea probelor. Uh, posibilitatea de atac uh, a deciziilor luate de parchetul național. Există o confuzie între uh, ceea ce fac sistemele naționale și parchetul european. Structura sistemului nu este clară. Cum se va lucra cu delegații naționale? Anchetele trebuie să se facă în continuare de parchetele naționale pentru a evita suprapunerile care ar submina justiția de asemenea, trebuie să se definească suspecții și protecția datelor. Comisia trebuie să-și reconsidere poziția și să vină cu o propunere mai bună care să respecte uh, subsidiaritatea. Uh, faptul că 14 uh, state membre au pus un catonaș galben la procedură nu poate să fie uh, ignorat. Mulțumesc, domnul Liberațchi. Przewodnicząca, pani komisarz, panie Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Parchetul european se va crea pentru a aduce în fața justiției infractori, acei infractori care acționează împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene aceasta ar trebui să fie o structură decentralizată, bazată pe legislația națională a statelor membre. Multe uh, infracțiuni uh, sunt vizate, fraudă, corupție și altele, precum uh, taxa TVA, taxa, frauda legată de fondurile de coeziune, fondurile pentru agricultură, diferite tipuri de contrabandă, inclusiv contrabanda cu țigarete. Deci există foarte mult uh, spațiu de manevră. Însă aș dori să mă concentrez asupra, asupra uh, separării competențelor între OLAF, Eurojust uh, și așa mai departe. Plus, trebuie să se coopereze bine cu statele membre. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnul Nicholson acum. Uh, uh, Mulțumesc, domnul președinte. Principala justificare de creare a parchetului european a fost uh, frauda împotriva bugetului european și proporția acesteia. Cifrele sunt uluitoare. Auditul din anul trecut vorbea despre faptul că 104 de miliarde au fost milioane au fost pierdute. Eh, se spunea și că această cifră ar putea să fie de 12 ori mai mare. Dar oare parchetul european este cea, cel mai bun instrument pentru combaterea fraudei? Aceasta este întrebarea care se pune la mine în circumscripție. Se știe că mm, competențele polițienești de justiție sunt un subiect uh, delicat și după mulți ani de schimbări s-au descentralizat aceste competențe către nivelul local în Irlanda de Nord. Am avut uh, rezerve atunci și am văzut în ultimul timp cât de fragilă este încrederea cetățenilor. Iar ce, ce am învățat eu de la alegători este că dacă există îngrijorări, trebuie să plecăm urechea la ele toleranța zero la fraudă. Această abordare este necesară în Uniunea Europeană, dar nu se poate să nu se țină cont de îngrijorările statelor membre și nu cred că soluția este neapărat înființarea unui nou organism costisitor și birocratic. Mulțumesc! A trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Cinci colegi au cerut cuvântul. Domnul Stier. Da Doamnă președinte, în primul rând vreau să spun că susțin acest raport și susțin și această inițiativă a Comisiei Europene. Am făcut acest lucru de îndată ce ea a fost făcută publică. Uniunea Europeană are bugetul său și este natural să aibă uh, un parchet european pentru a apăra și a proteja uh, interesele financiare, uh, pentru a proteja banii contribuabilor europeni și pentru a crea o zonă de combatere a criminalității în Europa. Um, EPO trebuie să fie independent de guvernele naționale, de instituțiile europene și să nu fie supus unor influențe politice. De asemenea, principiul subsidiarității trebuie respectat, însă trebuie să spun aici că principiul subsidiarității nu trebuie să fie folosit drept uh, alibi pentru a ascunde o serie de modalități practice de a influența parchetele naționale. Asta este o realitate. De aceea susțin și invit toate celelalte state membre și eurodeputații să susțină această inițiativă. Mulțumesc. Tijela država članica, prije svega u provedbi europske... Mulțumesc. Susținem co- uh, consolidarea cooperării uh, în, do- în acest domeniu în Uniunea Europeană Uh, cred că statele membre și parchetele naționale trebuie să-și mențină dreptul de a lansa proceduri la nivel național. În loc să creăm un nou, o nouă instituție europeană, ar trebui să sprijinim mai degrabă uh, eficientizarea sistemelor naționale și o, să îmbunătățim comunicarea între acestea între acestea. Ar fi periculos să, put, să se poată lansa uh, procese la două niveluri diferite, pentru că asta ar crea numai confuzie. În plus, uh, povara birocratică ar fi mult prea mare. Mulțumesc, domnul Ziobro. știu, uzasadnione este rozgoryczenie tăi wszystkich mówców, care wskazują, că am înțeles uh, îngrijorările exprimate de antevorbitori. Spun că Uniunea Europeană nu apără în mod eficient interesele financiare. Trebuie să ne gândim însă ce putem face pentru a fi mai eficienți. În ceea ce privește combaterea criminalității. Eu nu cred că înființarea aceste instituții este calea cea mai bună. Avem nevoie de mai multă flexibilitate în ceea ce privește coordonarea activităților și prerogativelor statel, um, parchetelor naționale. Avem nevoie de schimb de pune practici, formare, schimb de informații. Iar după mine, înființarea parchetului european n-ar face decât să aducă cu sine foarte multe probleme. Ar exista suprapunerea competențelor uh, a sferele de activitate, ceea ce va duce cu sine costuri suplimentare. Suntem într-o situație de criză în Uniunea Europeană și ne putem permite acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul uh, domnul Stoianov. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Da, există o uh, logică pentru crearea parchetului uh, european. Există posibile abuzuri mm, ale mijloacelor financiare europene, însă răspunsul pe care trebuie să-l dăm este dacă acest parchet uh, va fi eficient, pentru că dacă nu va fi eficient, el va înghiți fonduri semnificative, ceea ce nu este în interesul nimănui. Întrebarea noastră este dacă va exista un tribunal european, dacă va exista un cod penal european, un cod de procedură penală european și răspunsul la toate aceste întrebări este nu. Și nu eu, nu eu sunt cel care spun acest lucru, ci 14 parlamente naționale care spun acest lucru, ceea ce este un record în procedura cartonașelor galbene. Cer Comisiei să-și retragă propunerea pentru a nu uh,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 Sper că vom reuși. Aceasta va crea un spațiu comun de justiție uh, europeană. Trebuie să protejăm bugetul european și avem un uh, obiectiv comun să combatem uh, frauda pentru că frauda subminează încrederea cetățenilor. Deci trebuie să uh, Uh, avem uh, drept linie călăuzitoare dispozițiile din Convenția și Carta privind drepturile omului, să protejăm uh, drepturile persoanelor acuzate, însă putem să folosim banii în alte scopuri. Doamna comisar Reding. I will just want... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez faptul că Parchetul european se bazează pe articolul 86 al uh, tratatului, un articol uh, special care prevede modul în care trebuie abordat acest mod, uh, acest tip special de act normativ. Mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul sau constructiv al acestei inițiative și aștept cu nerăbdare adoptarea raportului sunt de acord cu Parlamentul că nu se poate să existe un parchet european fără garantarea uh, drepturilor uh, acuzaților într-un mod orizontal. Deci sunt absolut de acord cu asta, iar uh, Comisia a subliniat și a accentuat aceste drepturi în propunerea sa, deci și în același timp doresc să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul pentru uh, Uh, adoptarea și a dreptului procedural și uh, pentru apelurile făcute Consiliului pentru a adopta uh, actele normative privind dreptul procedural care sunt încă pe rol. Mulțumesc chiar acum raportorul, domnul Iacolino. Sì, abbiamo ascoltato. Mulțumesc foarte mult. S-au um, ridicat unele critici uh, din partea colegilor și un număr de observații privind acest uh, subiect uh, care rămâne unul de mare însemnătate pentru cetățenii europeni. Avem datoria de a pune în aplicare un aspect care se regăsește în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În egală măsură, trebuie să vă reamintesc faptul că este vorba despre un raport uh, interimar unde se regăsesc unele aspecte critice cu privire la propunerea comisiei care, în linii mari, în linii foarte mari, este una cu care suntem de acord. Avem nevoie, în ceea ce privește protecția um, acuzaților, trebuie să vedem care sunt costurile uh, se mai pune și uh, problema competențelor parchetului european. Toate acestea trebuie să meargă mână în mână cu uh, schimbări la OLAF odată ce se va înființa parchetul european. Vom avea nevoie de un, un uh, de o instituție care să combată frauda cât mai bine cu putință, care să ia decizii foarte rapide, care să fie foarte, să aibă o activitate uh, simplificată, iar administrarea justiției să fie eficientă, Trebuie să fie protejați uh, cetățenii în egală măsură. Uh, trebuie să se uh, trebuie să se protejeze și de drepturile celor acuzați. Iar astfel, cetățenii vor, își vor recăpăta încrederea în instituțiile europene. Asta înseamnă însă că trebuie să beneficieze de resurse parchetul european, fiindcă altfel va trebui să le luăm, să luăm resursele din alte părți sau se vor pierde resursele uh, pe care le-am putea folosi pentru binele comun. În linii mari s-a înregistrat uh, sprijin de la Comisia Libe și sunt sigur că mâine se va manifesta uh, sprijinul și pentru acest, această instituție, astfel încât se va lua un, va face un pas decisiv către un text final. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Am încheiat discuțiile pe marginea raportului Iacolino și, așa cum a spus și domnul raportor, vom vota mâine la prânz, la ora 12. Trecem acum mai departe la următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Raportul pe 2013 privind progresele registrate de Turcia, declarațiile Consiliului și ale Comisiei, în primul rând